Uh, va fi din nou uh, umilită, că ceva cere o extindere a articolului 50. Eu am o soluție la toate astea. V-am ascultat în această dimineață, domnule Barnier. Spuneați că dacă acest uh, uh acord este adoptat, următoarea fază uh, a negocierilor va putea dura până la patru ani. Uh, destul. Noi nu mai vrem să pierdem patru ani din viața noastră, încă patru ani de agonie. Nici voi nu vreți să mai pierdeți patru ani. Uh, aveți propriul vostru plan, vreți Statele Unite ale Europei, vă doriți propria armată, doriți ca toată lumea să se arăture zone euro, vreți să scăpați de statele suverane. Noi, uh, practic, vă încurcăm cum spunea și domnul Verhofstadt, uh, alegerile europene. Nu mă mai vreți aici, uh, nu mai vreți hoardele de eurosceptici în Parlamentul European. Există o soluție foarte simplă și anume uh, ca solicitarea Marii Britanii de extindere să fie supusă unui vot de veto la summit și să plecăm pe martie 29. Majoritatea pregătirilor au fost făcute, chiar dacă încă mai sunt niște mici probleme de care vom lovi pe drum. Vrem să plecăm și să ne continuăm viața viața. Aceasta este singura soluție elegantă care ne așteaptă. Per grupul Europa delle Nazioni delle Libertà, la parola onorevole Batten. Domnul Batten are acum uh, cuvântul din partea FTD. Poate doamna May e complet incompetentă, dar are un plan. De la început, planul a fost să întârzie Brexitul, să-i pună obstacole și, definitiv, să-l anuleze întregul proces de negociere s-a bazat pe argumente false. În primul și în primul rând s-a spus că nu putem ieși fără un acord. Acordul e groaznic și a fost respins de Camera Comunelor. Nu pentru că a fost rău, ci pentru că n-a fost destul de rău, cel puțin din perspectiva lor. Mai târziu astăzi, Parlamentul o să spună nu și ieșirii fără un acord. Și joi, probabil, va vota pentru o prelungire a aplicării articolului 50. Dar de ce? Domnul Juncker a spus uh, uh, guvernului britanic că nu mai au a treia șansă de a renegocia. În Regatul Unit avem un guvern și un parlament care nu vor ieșirea din Uniunea Europeană și intenționează să trădeze decizia democratică de la referendum. Domnul Timmermans a spus că e exasperat uh, văzând ce se întâmplă în Regatul Unit cu respingerea continuă a acordului de ieșire. Domnul Timmermans a spus că numai Parlamentul Regatului Unit poate veni cu un răspuns. Dar nu e adevărat. Consiliul și Comisia pot decide ce urmează să se facă. Când Camera Comunelor cer o prelungire a articolului 50, trebuie să spuneți nu. Articolul 50 spune că dacă nu se ajunge la un acord până pe 29 martie, atunci automat se suspendă aplicarea tratatelor. Ajunge să nu faceți nimic și Uniunea și Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană. Faceți-vă un serviciu dumneavoastră înșivă. Ați depășit timpul, spune doamna președintă. Din păcate trebuie să fiu uh, strictă. Doamnă Dodds, un minut, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Seara anterioară, deputații din toate partidele au votat încă o dată pentru a respinge acordul de retragere. Regret faptul că nu s-a făcut suficient progres din această privință. Sfatul avocatului general e clar Riscul juridic e în continuare neschimbat. Nu există nicio dovadă de reacredință de partea Bruxellesului. Iată, fără acest, uh, această dovadă de rea, dovadă de rea credință, Uniunea Europeană nu avea nicio cale pentru a părăsi mecanismul de siguranță pentru Irlanda. Partidul meu a afirmat tot timpul clar că vrem un acord pentru Brexit care să funcționeze atât pentru Marea Britanie cât și pentru Uniunea Europeană, cât și pentru vecinii noștri din Irlanda. Însă acest acord trebuie să respecte integritatea constituțională și economică a Irlandei de Nord. Și aș vrea să răspund, dacă îmi permiteți, la o parte din observațiile făcute deja. S-a vorbit foarte mult de drepturile cetățenilor și sunt de acord că cetățenii nu ar trebui să fie un pion în această negociere. Camera Comunelor a afirmat deja că ar trebui să protejăm drepturile cetățenilor în orice eventualitate. Este o provocare pe care trebuie să-și o asume această instituție și să nu mai vorbească pur și simplu despre aceasta. Mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Pani prezident, ja lubię brytyjskie seriale, ale Domnul președinte, îmi plac mult uh, serialele britanice. Însă, în ceea ce privește acest uh, serial, uh, Brexit, un serial fără sfârșit, e bine, acesta ne uimește. Suntem mirați să vedem ce haos domnește insulele britanice. Deja am evocat în această instituție uh, faptul că mai de mult opoziția încerca să găsească bune modele aici în Europa pentru uh, uh, modelul politic pe care îl avem noi în Polonia. Democrația britanică era pentru noi un model. De aceea suntem uh, cu atât mai dezamăgiți astăzi avem de-a face cu mici bătălii uh, politicianiste. Însă, asta trebuie să spun că nu îi înțeleg uh, pe oamenii politici care pe de o parte, nu-și uh, doresc să nu existe uh, un acord, nu-și doresc un no deal, dar nu pot nici să accepte acordul care le-a fost uh, propus. Deci, lipsa de certitudini sporește, situația se agravează, nu doar pentru cetățenii britanici, ci și pentru toți cei care trăiesc în Regatul Unit, mai ales pentru polonezi. Nu înțeleg la ce ar putea sluji o extindere a acestei situații, pentru că cum poate fi ea rezolvată în câteva luni dacă n-am reușit să facem asta în doi ani? Ce contează este să combatem dezinformarea, căci toate aceste lucruri sunt legate. Referendumul britanic se baza uh, realmente pe uh, dezinformare, pe o dezinformare din cadrul acestei țări și pe o dezinformare venită dinspre Rusia. Uh, Sper că viitoarea comisie și viitorul Consiliu vor putea să consolideze uh, securitatea, că vor putea uh, combate trolii și uh, știrile false și că vor putea consolida capacitatea noastră militară, printre altele. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Gualtieri, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a doua oară, guvernul britanic a fost incapabil să găsească o majoritate în Camera Comunelor. A fost o mare eroare să pentru că, că nu s-a încercat o crearea unei coalizări la nivelul Parlamentului Britanic. Nu, guvernul britanic a preferat să joace carte extremiștilor conservatori, o strategie care nu a funcționat categoric noaptea trecută. Domnule Henkel, vă înșelați. După cum a spus domnul Barnier, Uniunea Europeană a operat întotdeauna ca un partener transparent și constructiv. Am făcut tot ce am putut pentru a garanta o ieșire ordonată a Regatului Unit, asigurând protecția necesară cetățenilor. Acum trebuie să continuăm să-i protejăm pe toți cetățenii europeni și trebuie de asemenea să asigurăm continuarea procesului de pace din Irlanda de Nord. Sigur, am ținut cont de cerințele fundamentale ale guvernului britanic. E singurul tratat posibil, cel actual. E singurul care va primi vreodată acordul Parlamentului. Și atunci ce urmează? În primul și în primul rând, încă ne punem nădejdea în parlamentare britanici, sperând că vor respinge o ieșire fără acord, catastrofală pentru Gatul Unit. Apoi, avem nevoie de un semnal clar cum putem evita o ieșire fără acord. Am spus întotdeauna că o Uniune Vamală între Regatul Unit și Uniunea Europeană va fi în beneficiul ambelor economii și va rezolva multe dintre problemele aferente backstop-ului irlandez. E timpul să terminăm cu politica de partid și să lucrăm constructiv în interesul cetățenilor și al țării. Dacă asta nu se poate realiza, atunci singura alternativă este evident un nou referendum. Fie unui referendum care să respingă Brexitul, și alegerilor parlamentare anticipate. E clar pentru noi că o prelungire e doar un instrument și toate opțiunile încă sunt deschise atâta timp cât există o justificare și o perspectivă politică clară. Și noi vom continua să lucrăm constructiv și în mod deschis pentru ca cetățenii britanici să rămână cetățeni europeni. Stimați colegi, spune doamna președinte Harkin, Înțeleg că e o dezbatere extrem de importantă și aveți multe de spus, însă e datoria mea să asigur respectarea limitelor de timp. Domnul Nicholson nu mă va dezamăgi, aveți un minut și jumătate. Nu mizați pe asta. Am ascultat în această dimineață, doamnă președintă, cu sufletul îndurerat la cele spuse în această sală. N-am ascultat nicio veste bună, de altfel toate mesajele au fost negative. Oamenii sunt blocați în tranșee și nu se vine cu nicio propunere constructivă. Domnul Tibor spune, iată-ne, acum soluțiile trebuie să vină de la Londra. Nu credeți, uh, domnule Timmermans, oare că dumneavoastră și domnul Juncker aveți un rol de jucat, că și dumneavoastră trebuie să găsiți uh, soluția. Doamna Zimmer a spus lucrurilor pe nume. Nu veți anexa Irlanda de Nord. Unitatea Irlandei nu e aici în discuție. Nici măcar partidele naționaliste nu vor un referendum privind frontiera. Acceptă acordul din Vinerea Mare. Putem lăsa deoparte deja acest subiect. Și pot să vă mai spun, domnule Barnier, spuneați că doar Marea Britanie poartă răspunderea. Și vă spun, domnule, că și dumneavoastră vă revine o uh, enormă răspundere, dar pentru dumneavoastră nu e de ajuns să vă consultați pur și simplu cu oamenii din Irlanda de Nord care vă spun ce, vo- ce vreți să auziți. Mai e o altă voce în Irlanda de Nord și pe care ar trebui să ascultați de asemenea. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, cu tot respectul, tratatul dumneavoastră e găunos și nu va funcționa. Trebuie să găsim o altă cale. Avem nevoie de o prelungire. Pentru articolul 50, da, e adevărat. Pentru a găsi această soluție alternativă și nu e de ajuns să ne spună că, să ni se spune că avem nevoie de un motiv pentru o prelungire. Avem nevoie de o prelungire pentru a găsi o soluție fezabilă, pentru că eu și partidul meu și oamenii pe care îi reprezentăm vrem o, un acord bun. În această dimineață, Marea Britanie a anunțat că toate bunurile care vin din Republica Irlanda în Irlanda de Nord vor intra fără niciun obstacol. Dumneavoastră oare puteți spune același lucru? Îmi pare rău că uh, ați picat uh, examenul în ce privește timpul. Are cuvântul doamna Harkin, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Premierul May uh, regretă această înfrângere. Cum probabil uh, mulți dintre dumneavoastră regretă profund faptul că și-a pierdut calea Marea Britanie. Uh, uneori uh, influențată de istorie, de diverse percepții și uneori influențată de uh, uh, știri false, Marea Britanie a ajuns în această situație. Însă, până la urmă, să înțelegem ce contează este viitorul și nu trebuie să uităm uh, ce s-a întâmplat în Danemarca în 1992, în 2001, 2008 Irlanda, 2005 Franța și uh, Olanda, când cetățenii europeni au spus uh, nu unor propuneri uh, um, europene, însă ca state uh, uh, independente și ca Uniune, prin înțelegere, ascultare și protocoale, uh, cetățenii noștri au reușit să găsească o cale uh, pentru a lucra împreună. Și în ciuda celor spuse de domnul Farage, eu chiar uh, cred cred că asta se mai poate întâmpla cu um, Regatul lui. De asemenea, nu sunt de acord cu el deloc atunci când vorbește despre uh, furie și de intransigență birocratică. Ca întotdeauna încearcă să treacă responsabilitatea uh, pentru o uh, țară divizată pe umerii altora. Sunt de acord cu Michel Barnier că am fost și trebuie să rămânem răbdători, uh, um, uh, respectoși uh, și hotărâți câtă vreme ne respectăm principiile și mulțumesc lui și echipei sale pentru loialitate și pentru munca dedicată. Și în cele din urmă sunt de acord cu domnul Gualtieri că o extindere este doar un instrument de a găsi o cale de urmat câtă vreme încă toate, toate opțiunile mai trebuie analizate analizate. Mulțumesc. Pentru un minut, doamna Evans. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președintă. În confrângere pentru guvernul britanic, al doilea vot important a căzut pe marginea unui acord care ar fi fost dezastruos pentru Regatul Unit, scoțându-ne din Uniunea Vamală. E clar că Parlamentul Britanic nu poate ajunge la un acord. E timpul să consultăm iarăși poporul. Dezastrul de la Londra și concentrarea de putere în Parlamentul Britanic e cea care ne, ne ține în capcană. Democrația e calea de urmat. Trebuie ca poporul britanic să fie încă o dată consultat pe marginea viitorului odată ce faptele sunt cunoscute. Lucrurile s-au schimbat și când lucrurile se schimbă, oamenii se răzgândesc. E dreptul lor. Țara Galilor regiunea din care vin eu a făcut acest lucru. 55% din populație acum dorește să rămână, 14% mai mult decât în 2016. Trebuie să prelungim aplicarea articolului 50 pentru a lăsa timp pentru un referendum. Vă mulțumesc! Mulțumim. Un minut și jumătate, doamna Anderson. În ce privește Irlanda de Nord, ne-am săturat de acest dezastru dorința noastră de a rămâne în uh, Uniunea Europeană a fost ignorată. Haosul de la Westminster, nu doar de seară, ci când vine vorba de procesul Brexit în general, a creat o stare de disperare în comunități. E un document uh, care a fost decis de uh, Partidul Conservator, dar care a fost livrat în Irlanda de Partidul DUP. Credem că Um, acest mecanism de sprijin pentru Irlanda este opțiunea cea mai uh, um, puțin rea pe care o pot accepta cetățenii, însă a fost respinsă complet. Uh, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a respecta acordul din Vinerea Mare în toate părțile sale. Asta include și o cale legitimă, democratică, înspre unitatea Irlandei și, în ciuda celor spuse de domnul Nicholson, este inclusă în acordul din Vinerea Mare. Și în ciuda ce spunea uh, Theresa May că uh, Brexit ar acorda mai mult sprijin pentru Irlanda. Uh, Conform unui studiu din 2013, dacă Irlanda s-ar reunifica, întreaga insula Irlanda rămâne în Uniunea Europeană și reamintesc Consiliul și Comisia acest lucru. Uniunea Europeană spune că trebuie să ne pregătim pentru um, un accident, pentru o ieșire fără acord. Cine ar rămâne totuși um, cine cu mințile sănătoase ar rămâne într-un tren care e, în cale, care e pe cale să meargă în prăpastie? Fac un apel la adresa dumneavoastră pentru a promova organizarea unui referendum pentru unitatea irlanda- irlandeză. E legitim, e democratic, se regăsește în acordul din Vinerea Mare dacă e să respectăm în toate părțile, să respectăm și această parte. Președinte, intervine, vă rog, încercați uh, să vă transmiteți argumentele în timpul alocat. Domnule Peticini, aveți uh, un minut. Mulțumesc, eh, doamna președinte. Cred că a venit momentul să ne întrebăm care sunt motivele care stau la baza Brexitului, pentru că și în această sală, în, astăzi am auzit în această sală declarații, dar am ascultat și declarațiile lui Macron, al lui Juncker, care puneau uh, răspunderea pentru Brexit pe seama unor uh, informații care ar fi indus în eroare poporul mare Britanii. Dar acest popor s-a exprimat întotdeauna când nu a acceptat uh, de, de moneda euro, că nu a aderat la ratatul fiscal. Poporul britanic a reacționat întotdeauna așa cum trebuie împotriva austerității, împotriva um, normelor impuse de Alianța Franco-Germană în ce privește bugetul. Uh, refuză o colonizare practic din partea Franței și Germaniei. Dacă se continuă pe această direcție a austerității, Brexitul nu va fi decât un precedent uh, în ce privește prăbușirea și dizolvarea definitivă a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamne Atkinson, un minut. Îmi cer scuze pentru minciune spuse uh, de politicieni uh, oamenilor la alegeri generale din 2017, 80% dintre britanici au uh, votat uh, pentru ca uh, partidele să le ofere Brexit. Se spune că niciun acord este mai bun decât orice fel de acord, dar se pare că în Parlament a pierdut votul. Rușine că s-a votat împotrivă. Se pare că până la urmă uh, se va anula și Brexitul. Ați, ați fost uh, mințiți însă în numele de, uh, democrației. Acest lucru este valabil și pentru domnul Barnier și pentru domnul Tusk și pentru restul. Cred că există un loc rezervat special pentru dumneavoastră în iad, unde vi se va arătura în curând doamna mei. Alăturați-vă mie în piața Parlamentului pe 29 martie pentru, 29 martie pentru ca de această dată chiar să preluăm controlul. Uh, următorul vorbitor, uh, uh, un minut. Domnul Wolf. Mulțumesc mult. Cu două zile în urmă, unchiul meu a fost diagnosticat cu o boală fatală și va muri în acest weekend. A fost funcționar public, apărând copiii de cei care abuzau de pedofili și de violenți. A fost un mare democrat și a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană dar va muri înainte de a apuca să vadă Brexitul. Va muri din cauza unei clase politice care îl disprețuiește și disprețuiește pe toți alegătorii din Marea Britanie. Politicieni care se cred că sunt mai presus și că au dreptul să ne controleze viețile și nu vor să asculte ce au spus alegătorii. El va muri și nu va apuca să vadă Brexitul din cauza unor trădători ca Tony Blair și Dominic Grieve, care au complotat cu lideri străini pentru a inversa rezultatul referendumului britanic. Sper că unchiul meu va fi bine primit acolo în ceruri, însă voi, cei care i-ați negat dreptul la Brexit și ați negat votul a 7,4 milioane de oameni care au votat pentru Brexit, Dumnezeu nu o să vă primească cu brațele deschise. Domnul Brock, două minute. Doamnă președinte, domnule Udo Bulmans, domnule Timmermans, dragi colegi și colegi, cred că în Camera Comunelor Există um, un grup care nu pot ajunge la un acord. E vorba de cei care vor să rămână, care nu sunt pentru un acord, pentru că vor un al doilea referendum și joacă dur. După care mai sunt aceia gen Farage, care nu vor Uniunea Europeană, după care mai sunt aceia care, din punct de vedere, din considerente partidice, au votat, de pildă, au votat trei uh, laburiști pentru, da, Iată de ce nu se ajunge la o soluție constructivă în Camera Comunelor. Cele două mari partide trebuie să discute, să vorbească unul cu altul în sfârșit și trebuie să arate că există o majoritate constructivă despre care merită să vorbească. Și cred că o prelungire a termenului nu se poate face dacă nu există această clarificare. Pentru așa cum se spune, nu există prelungire fără clarificare. No extension without clarification. Trebuie să fie clar de ce um, se va acorda această prelungire. Să spui pur și simplu vreau o prelungire pentru ca după aceea să vedem ce se poate întâmpla, nu mi se pare un uh, motiv convingător. Avem nevoie de o siguranță pentru că uh, după aceste, două, după aceste negocieri de 2 ani, 2 ani și jumătate. Dragă Michel, îți mulțumesc pentru munca depusă, de efortul depus de comisie, de echipa voastră. Însă am convingerea că am fi putut să ne punem în cap oricum n-ar fi fost acceptat acordul în Camera Comunelor, pentru că există această majoritate negativă, din motivele amintite mai devreme. Imposibil să faci mai mult, imposibil să dai mai mult dacă nu e să încalci interesele Uniunii Europene. Dacă vorbim acum de frontierele deschise, Marea Britanie nu se poate strecura în piața internă fără a îndeplini criteriile piaței interne, fără a asuma obligațiile pentru piața internă. Aceste afirmații din această dimineață sunt populiste, rău intenționate și nu pot fi acceptate ca atare. Uh, că ar putea să se strecoare așa pe ușa din dos în piața internă. Inacceptabil. Pentru un minut și jumătate, doamna Breso. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, domnule vicepreședinte. Barnier, madame la... Barnier, domnul ministru, la câteva zile de la acest Consiliu European există multe întrebări, însă cel puțin două sunt uh, cruciale pentru viitorul Uniunii Europene. Brexitul mai întâi, iar înfrângerea de ieri pentru Tereza May și uh, prolungirea acum articolului 50, uh, uh, care apărea ca o probabilitate de neevitat, n-ar trebui să ne facă să lungim un supliciu care durează deja de 2 ani. Ar trebui însă să facem uh, apel la colegii noștri din Camera Comunilor pentru a face față problemei fundamentale și anume aceea de a da din nou cuvântul britanicilor și de a asculta pentru a vedea în ce direcție vor să meargă. E clar că e un blocaj în Camera Comunilor și că nu se poate rezolva pozitiv această situație. Prin urmare, singura cale este să redăm din nou cuvântul cetățenilor și să vedem care le este uh, părerea, chiar dacă mulți dintre ei uh, se, se tem, mulți dintre colegii noștri care își doresc uh, un Brexit uh, se tem să ceară părerea poporului din nou. Apoi, a doua problemă foarte importantă, încă uh, și mai importantă așadar pentru viitorul Uniunii Europene, este problema schimbării climatice. Vom adopta măsuri foarte importante, însă cred că trebuie să încercăm să modificăm și regulile prin care, în baza cărora funcționăm trebuie să avem un semestru european bazat uh, pe obiective uh, ecologice și pe dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene. Trebuie să uh, nu mai insistăm pe austeritate, ci pe obiectivele Națiunilor Unite. Mulțumim, doamnă, spune doamna președinte. Domnule Van Dalen, un minut. Ja, dag mevrouw de voorzitter, goedemorgen. De Brits... Mulțumesc mult, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor. Ieri s-a spus că 250 de companii din sectorul bancar financiar uh, au părăsit sau urmează să părăsească Regatul Unit. 5.000 de locuri de muncă, aproape 1.000 de miliarde de lire sterline vor părăsi această țară și asta e situația pe care o cunoaștem acum. Astea sunt lucrurile de care știm, dar mai sunt și multe firme despre care nu se știe exact ce au decis. Însă și noi, europenii, vom avea de suferit în domeniul pescuitului sau a transporturilor. În același timp, parlamentarii de la Londra nu reușesc să găsească o majoritate în sprijinul vreunei opțiuni. Asta înseamnă că e nevoie de o nouă abordare. Regatul Unit trebuie să rămână în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un nou acord și trebuie să facem Regatul Unit o ofertă de nerefuzat. Mulțumim, urmează domnul Flanagan, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aud cum cuvântul solidaritatea se folosește la nesfârșit. Solidaritatea poate lua multe forme, politică, dar și financiară. Domnule comisar Timmermans, vorbeați de continuarea pregătirilor pentru un nou acord continuând pe baza muncii temenice deja făcute. Care sunt așadar planurile pentru a ajuta din punct de vedere financiar economia irlandeză dacă nu există un acord? Și chiar aș vrea un răspuns, pentru că solidaritatea de până acum nu a costat Uniunea Europeană niciun cent. De altfel, uh, oamenii vorbesc, în timp ce se vorbește de solidaritate, Irlanda a ars, practic, 3,5 uh, miliarde de euro la ordine la BCE. Această, aceste obscenități trebuie să-i se pune capăt. Uh, Domnule Barnier, spuneați că așteptați uh, cu respect. Uh, într-adevăr, oamenii din Irlanda nu pot uh, controla dezastrul politic pe care reprezintă Partidul Conservator, însă când vine vorba de respect și calm, mă bucur că Tusk și Juncker nu sunt aici pentru că nu și-au păstrat calmul și de multe ori și-au pus propriile prejudicii înaintea diplomației. Trebuie să vă gândiți la toate acestea și cu fiecare cuvânt pe care îl pronunțați, țineți cont de toate acestea. Domnule Doamnă președinte, domnule președinte Timmermans, Consiliul European de pe unu martie va acorda Comisiei Europene mandatul pe care îl solicită pentru a negocia uh, un acord de liber schimb cu Statele Unite. Un uh, acord câtă vreme uh, din mai Germania impune niște taxe vamale pentru Statele Unite. Astfel, uh, Germania își va uh, uh, păstra excedentul comercial cu Statele Unite în detrimentul Franței. A trebui să existe standarde comune în ceea ce privește noile tehnologii. Statele Unite însă și-au impus propriile condiții. Trebuie să îndepărtăm însă barele agricole. Asta își dorește Statele Unite. Așa își dorește Statele Unite iar uh, uh, Germania va face tot posibil astfel încât uh, Fran- agricultorii francezi să nu mai aibă nimic de câștigat de pe urma ceea ce se întâmplă, tot câștigul revenind companiilor germane. Mr. Walensky for... Domnul Walensky pentru un minut damen und herren! wer gestern im britischen unterhaus die debatte mitverfolgen konnte und in erschreckender art und Uh, dezbaterea din Camera Comunelor Britanice uh, ne-a arătat uh, în ce hal se află politica britanică. Toată lumea este absolut șocată de ce s-a întâmplat pentru că a existat un mandat foarte clar care a fost deja dat. Sorry to interrupt your speech. Scuze că vă întrerup, nu mergea interpretarea în limba engleză. Vă rugăm să interveniți din nou. Bine, voi începe din nou. Stimate doamne, stimați domni, ieri am văzut acea dezbatere din Marea Britanie și am văzut cât de fragmentată e politica în Marea Britanie. Nu putem decât să fim șocați. Șocați pentru că vedem foarte clar că există o majoritate în populația din Regatul Unit, o majoritate care își dorește să părăsească Uniunea Europeană. Și apoi, fie că ni se pare nouă bine sau rău, nu contează. Nu contează ce părere avem noi despre decizia lor. Ține de respect, respect pentru democrație și pentru pentru hotărârea majorității. Avem această populație care a dat o orientare foarte clară, așa că nu pot decât să apelez la dumneavoastră. Terminați cu ceea ce se întâmplă acum, să tot există discuții, pe ușa din dos să se facă un al doilea referendum. Nu. Deciziile trebuie să fie respectate și dacă am avea un al doilea referendum, atunci, din nou, dacă ar fi majoritatea la fel pentru plecare, ce se va întâmpla? Se va schimba totul foarte repede în câteva luni, dacă nu ne convine rezultatul, încă un al treilea referendum organizăm. Nu. Dacă ne dorim să fie reformată Uniunea Europeană, trebuie să respectăm regulile jocului și trebuie să mergem pe calea cea dreaptă. Mulțumim, domnul Sinadinos. Un minut, vă rog. Η δεν αποτελεί απλά ένα διαδικαστικό γεγονός. Mulțumesc. Nu vorbim aici doar de procedură prin acest Brexit. Brexit înseamnă că orice încercare de federalizare sau vreo Uniune Europeană nouă pe care vreți să o concepeți va fi respinsă la viitoarele alegeri europene. Pentru că competențele vor fi renaționalizate din momentul în care vor avea câștig de cauză uh, partidele conservatoare. Dacă vrem să speriem statele membre, nu veți reuși, pentru că popoarele vor avea puterea să nu accepte cooperarea. Uh, așa încât UE va trebui să respecte statele naționale, suveranitatea națională, poporul trebuie să preia puterea pe baza unor coaliții patriotice bazate pe state-națiune și nu pe interese economice. Mulțumesc! Doam, două minute, doamna Del Castillo, vă rog. Mulțumesc, uh, um, domnule președinte. Um, domnule Michel Barnier, reprezentantul Comisiei, uh, ați făcut o treabă extraordinară. Acordul uh, la care s-a ajuns în noaptea de luni cu doamna prim-ministru prim May, cu Uniunea Europeană, era o, o oportunitate reală uh, singura oportunitate de a asigura o retragere ordonată. Regatul Unit va rămâne prins indefinit uh, în uh, Uniunea Vamală, se credea. Însă acest acord uh, de luni a fost respins pentru că această majoritate de deputați britanici care blochează acordul sunt irresponsabili. Probabil că astăzi Parlamentul Britanic va vota împotriva unei ieșiri fără acord și că mâine se a vota pentru uh, amânarea intrării în vigoare a articolului 50. Însă Uniunea Europeană nu poate schimba termenii acordului de ieșire, astfel încât înainte să, mai devreme sau mai târziu uh, Regatul Unit va trebui să decidă dacă este cu acord sau fără, deal or no deal, asta este întrebarea. În acest scenariu de incertitudine, uh, sunt uh, mai multe alegeri pe care uh, trebuie să le facă Uniunea Europeană um, părăsirea grupului uh, Uniunii Europene reprezintă o sarcină titanică. Nu poți să iei ușor astfel de decizii. În al doilea rând, abandonarea Uniunii Europene înseamnă să afectezi în fiecare zi sistematic viața de zi cu zi a oamenilor, în lucrurile mărunte care sunt importante în viața de zi cu zi. Ehm, le afectezi ehm, modul în care pot cumpăra produse sigure și ieftine, costul ehm, serviciilor de sănătate, costul roamingului și fractura care se produce este foarte mare. Astăzi, Uniunea Europeană este mai necesară decât oricând pentru a putea face față provocărilor globale cu care ne confruntăm și uh, cei care nu lucrează împreună cu ceilalți riscă să devină irelevant. Mulțumesc! Uh, trebuie să le dau oamenilor uh, știri uh, proaste, vă veți înfuria, dar va trebui să renunțăm astăzi la Catch the Eye, la procedura intervențiilor uh, spontane, pentru că ne depășim timpul alocat. Îmi pare rău, dar nu avem ce face. Doamna Van Bremt, un minut și jumătate. Ehm, vă mulțumesc, doamnă președinte. Câteodată avem săptămâni la Strasburg în care speranța și dezamăgirea sunt foarte apropiate unele de celelalte. Această săptămână e o asemenea săptămână. Toată lumea a vorbit despre votul de ieri și ce înseamnă acesta, la ce va duce. Sunt de acord cu mulți dintre, mulți dintre colegii mei din grupul meu politic că e acum timpul să-i lăsăm pe oameni să vorbească din nou. Parlamentul britanic nu vede nicio cale de ieșire, așa că trebu- cred că trebuie să ne întoarcem întoarcem la cetățeni ca să trecem peste acest blocaj. Și există și multă speranță și vă voi spune de ce. Au fost 60 de persoane tinere care au venit la Parlament și au încercat să convingă întregul Parlament să pună politica climatică în vârful agendei politice. Și asta nu doar pentru că avem acel nivel de ambiții pentru 2030 care e mult prea scăzut, dar își doresc să fie crescut acesta mult mai mult. Dacă ne dorim să putem să ajungem la obiectivele din acordul de la Paris, atunci până în 2050 trebuie să, fim, să avem o economie neutră a emisiilor. Așa că avem nevoie de obiective foarte bune, avem nevoie de o lege climatică la nivel de Uniunea Europeană Parisul, acordul de la Paris trebuie să fie înglobat în legislație. Toate statele membre au angajamente pe care trebuie să le respecte. Tinerii au dreptate când ne cer astfel de acțiuni. Așa că, doamnă președinte, acesta a fost semnul de speranță pe care l-am primit în această săptămână. Domnul Sulic, un minut. Mulțumesc. Haosul de ieri de la Camera Comunelor ne-a arătat că acordul de retragere e mort. Nu putem vota în mod repetat. Pur și simplu nu mai este timp de acum. Decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea trebuie totuși respectată. A ignora voința poporului ar fi greșit. Un al doilea referendum, bună oară, sau alte scenarii sunt total irealiste. Deci singura soluție realistă este să ne pregătim pentru un Brexit dur, pentru această retragere fără acord. Și nu trebuie să fie sușitul lumii nici pentru Marea Britanie, nici pentru restul lumii, dacă abordăm situația uh, cu capul pe umeri. Regulile OMC se vor aplica atunci când colegii noștri britanici vor cere o prelungire a termenului, mâine probabil, putem să facem și acest lucru profitând de respectivul interval de timp suplimentar pentru a lua măsuri suplimentare așa încât să putem traversa Brexitul dur în mod normal. Domnul Bey, un minut. Schimbarea climatică va fi din nou pernea de zi a Consiliului European 21-22 martie. Iată o dilemă pentru Uniunea Europeană, pe de o parte, care pretinde să salveze planeta reducând emisiile de gaze cu efect de seră, pe de altă parte, încurajăm liber schimbismul, fără limite cu lumea întreagă, ceea ce duce în mod mecanic la o creștere a acelorași emisii de gaz cu efect de seră. Tratatele de liber schimb cu norme insustenabile puse de UE întreprinderilor noastre au dus la uh, de rută a industriilor noastre. Importăm produse fabricate în țări care nu au aceleași norme de mediu ca noi, nici aceleași norme sanitare sau sociale și toate acestea sunt transportate cu cargouri uriașe care sunt extrem de poluate. Oxid de azot, oxid de sulf, particule fine și așa mai departe. Iată că suntem perdanți pe toate capitolele. E timpul să regândim modelul nostru economic să ne gândim uh, circuitele scurtele, să stopăm relocalizările și iată singura manieră de a concilia exigențele noastre ecologice cu interesele noastre economice. Mulțumesc! Doamna Hubner, un minut și jumătate. Uh, chair, uh, colleagues... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, respingerea acordului uh, de retragere înseamnă câteva chestiuni cruciale. În primul rând, nu se va produce o retragere ordonată în două săptămâni. În al doilea rând, prioritățile Uniunii Europene și ale Regatului Unit de a proteja cetățenii și Uh, companiile cele mai afectate de uh, retragere și uh, um, păstrarea acordului din Vinerea Mare nu se va asigura în doar două săptămâni până pe 29 martie. Există riscuri foarte mari, ceea ce nu este deloc bine. Um, dacă mâine rezultatul votului va duce la o solicitare a unei extinderi, o extindere tehnică Um, pe termen scurt uh, are uh, sens uh, doar în anumite, într-un anumit context care nu se mai aplică. Însă o anumită Um, extensie nu va însemna o renegociere a acordului de retragere. O extindere mai mare înseamnă o perioadă mai lungă de incertitudine. Uniunea Europeană a spus de multe ori cât de importantă este o retragere ordonată pe baza acordului uh, articolului 50 din tratat și pe baza unui acord. Aceasta este o condiție prealabilă pentru crearea încrederii necesare pentru negocierile unei noi um, relații profunde și ambițioase. Mulțumesc. Doamna Fayon, un minut și jumătate Vă mulțumesc, doamnă președinte. Șefii de stat și de guvern europeni de obicei vorbesc despre economie, dar acum e timpul să facem legătura între economie și mediu și să îi protejăm pe lucrători acolo unde locurile de muncă dispar. Sunt lucrurile pe care ni le spun oamenii, tinerii. După votul din Parlamentul Britanic putem spera că nu va exista un Brexit dur. Stimați colegi, la acesta va fi ultimul summit înainte de eh, alegerile europene, așa că aș așteptările sunt foarte mari. Cetățenii așteaptă ca noi să acționăm, însă eu mă tem că nu ne folosim de această ocazie pe care o avem. Să vedem ce s-a întâmplat doar cu gestionarea migrației. Noi în Parlament am adoptat toate regulile în ceea ce privește o gestionare a migrației și frontiere sigure. Așa că cei care sunt vinovați sunt cei din șefii de stat și de guvern și guvernele naționaliste. Șefii de stat care, uh, care, blochează, migra- care blochează legislația pe migrație ne sunt cunoscuți, știm ce se întâmplă și acum totul se desfășoară într-o atmosferă de teamă. Sunt acești lideri care îi, ignorează, îi ignoră pe cetățeni. Avem deja migrația care se află pe pe vârful listei în îngrijorările europenilor. Alegătorii își doresc să acționăm și ei pot să se exprime prin vot. Ei își doresc o Europa socială, o Europa dreaptă, așa că trebuie să luptăm împotriva naționalismului, împotriva rasismului, care nu sunt valori europene. Mulțumesc! Mulțumim pentru un minut, doamna Tomașici. Brexit se pretvorio... Mulțumesc, domnule președinte. Brexitul s-a transformat într-un veritabil haos Însă, una dintre părți nu a acționat cu bună credință, pentru că nu s-a respectat votul populației. De partea Bruselului am văzut ocazia de a demonstra celorlalți că nu există nici prosperitate, nici stabilitate în afara UE. De partea Londrei uh, au existat politicieni care au încercat în negocieri să realizeze imposibilul, adică să iasă Marea Britanie din UE, dar menținând-o în multe din structuri. Situația complexă din Marea Britanie și restul Europei a complicat lucrurile încă și mai mult. Datorită uh, atitudinii celor două părți și acum e foarte greu de obținut un acord. Asistăm deci la un festival de a arăta cu degetul unul pe altul, deși responsabilitatea e împărțită. Trebuie însă să ne uităm spre viitor acum, un viitor în care, pe teme cheie, cred că putem coopera și să continuăm schimburile comerciale fără bariere. Mulțumim, domnul Lindermayer, un și jumătate. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. O scurtă remarcă legată de Brexit. Uh, așa numita uh, înțelegere mai bună nu a fost negociată în numele Comisiei doar de domnul Barnier, dar și de echipa primului ministru al Regatului Unit și de guvernul Regatului Unit. Uh, Problema nu este uh, acordul, ci criza politică din Londra, care a fost susținută de activitatea uh, mai multor persoane care au luat deja cuvântul astăzi aici și care după aceea au dispărut, ca de obicei. Dar uh, vreau să mă refer la un alt subiect legat de summit. E foarte important să ne concentrăm pe economie. După o perioadă bune, este posibil să urmeze o perioadă mai puțin bună, declanșată de războiul comercial, de Brexit sau de alte evenimente. Uh, acum, statele membre trebuie să analizeze cât de robuste sunt economiile noastre și cât de uh, pregătite sunt ele pentru uh, un mediu economic turbulent și alte implicații majore. A doua chestiune importantă pentru mine este China. Cred că reprezentanții noștri trebuie să fie uh, mai uh, uh, curajoși, uh, ieri vorbeam despre securitatea cibernetică. Ehm, nu trebuie să eh, lăsăm ehm, China să implice în ehm, chestiunea noastră de securitate. De asemenea, China trebuie să se implice în, schimb, în prevenirea schimbărilor climatice și să acorde multă atenție drepturilor omului. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. E tragic ceea ce se întâmplă acum în Regatul Unit, într-o națiune care e atât de mândră de istoria sa și se poate uita cu mândrie în urmă, care ar trebui să mulțumească mult Europei, dar este acum o națiune care e pe cale să se autodistrugă. Nu există niciun fel de orientare, nu există o conducere politică, așa că există acest mare pericol pentru Regatul Unit. E un moment emoționant pentru mulți dintre noi care ne uităm cu furie și cu tristețe la ceea ce se întâmplă. În aceste momente istorice nu ar trebui să mai facem nicio altă greșeală. Negocierile noastre ar trebui să fie bine orientate, orientate spre ceva bun pentru Regatul Unit și anume să dăm dovadă de pragmatism, să avem încredere și să le dăm încă o șansă prietenilor noștri britanici. Orice altceva nu ar ajuta. E un semnal care trebuie să vină de la Londra. Regatul Unit ar trebui să rămână. E opțiunea cea mai bună în continuare. Însă cred că e nevoie de o legitimizare prin intermediul unui referendum. Față de primul, acesta să aibă acum un caracter obligatoriu. Înainte de toate, trebuie să facem tot ceea ce putem astfel încât să există claritate pentru cei 3 milioane de cetățeni care se află în, regat, în Uniunea Europeană și pentru cetățenii europeni din Regatul Unit. Există prea puține lucruri care s-au făcut pentru ei, ei au nevoie de mai mult respect, pentru că ei și-au luat hotărârile de viață pe o altă bază și acum viața lor nu trebuie să fie astfel pusă în joc. Vă mulțumim, domnul Marias, un minut. Evoluțiile dramatice în jurul Brexitului sunt un șoc considerabil pentru continentul european. Trebuie să înțelegem cu toții că Brexitul transmite un mesaj puternic. Popoarele europene caută o nouă cale pentru Europa, o Europa a națiunilor care respectă tradițiile și popoarele naționale, o Europa democratică, dar descentralizată, una a solidarității și nu una a, a unui nucleu, o Europa socială, nu o Europa a băncilor. Popoarele europene nu mai pot face față violențelor austerității, ajustărilor fiscale impuse de Banca Centrală și de Eurogrup. La alegerile europene, oamenii vor transmite un mesaj puternic, pentru că există și o altă cale pentru Europa, adică recuperarea suveranității naționale a statelor națiune refuzarea uh, unor salarii de nivel chinezesc, mai degrabă o Europa de tip uh, german. Doamna Gerling, un minut și jumătate. Thank you very much, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, seara trecută am văzut uh, încă o uh, manifestare a incapacității Parlamentului Britanic de a ajunge la un consens, o majoritate redusă uh, Ehm, a dus la o altă înfrângere ehm, tulburătoare pentru Regatul Unit. Ehm, May a spus trei opțiuni aseară. Revocarea articolului 50, prima dată când a pronunțat aceste cuvinte în public. În al doilea rând a vorbit despre organizarea unui al doilea referendum. La fel, nu mai spuseți acest lucru și să nu uh, subestimați semnificația uh, pronunțării acestor cuvinte. Și trei, negocierea unui acord nou. Cred că mesajul în sfârșit a ajuns uh, la cei de la Westminster că nu se mai poate realiza într-un interval de timp rezonabil a treia opțiune. Deci, niciun acord sau niciun Brexit. Cam acestea sunt alegerile. Um, nu uh, știm dacă Parlamentul Britanic va respinge ieșirea fără acord, dar uh, nu vor uh, respinge un, o, ieși, o anulare a Brexitului. Vreau să-i reasigur pe colegii de aici. În Regatul Unit există um, o dorință puternică pentru organizarea unui al doilea vot. Um, există acum cea mai mare mișcare pro-europeană, iar sondajele arată că majoritatea își dorește un al doilea referendum. ca toate lucrurile um, legate de Brexit nu va fi ușor, însă șapte din nouă vorbitori de astăzi reprezintă doar 1,5 din uh, mandatele din Camera Compunelor. Ei de obicei uh, spun prostiile obișnuite. Nu sunt ei patrioții, ei sunt cei care susțin uh, un Brexit fără acord. Uh, adică uh, fac o acțiune care aduce prejudiciu extrem Uniunii Europene și Regatului Unit. Nimeni care își spune patriot nu ar susține uh, producerea unui asemenea prejudiciu. Nimeni care pretinde că este unionist nu ar susține ieșirea fără acord. Nimeni care dorește să susțină acordul din Vinerea Mare nu ar susține un Brexit uh, fără acord. Ei nu reprezintă majoritatea de fapt, eh, ei nu sunt eh, decât la bar, toți eh, se adună în jurul unei berici. Ar trebui să-i ascul- să, să ne asculte când le spunem că nu sunt vocile zilei de azi, sunt vocile trecutului. Noi reprezentăm prezentul. Dragi colegi, doamna Gerling, o întrerupe președinta. Mr. Corbett. Domnul Corbett, două minute după prima respingere a acordului în, Casa comunelor, în Camera Comunelor în ianuarie, Theresa May a încercat să renegocieze un singur punct, și anume backstop-ul irlandez, astfel încât să-i liniștească pe cei din partea dreaptă, în partidul său. Însă majoritatea în Camera Comunelor nu considera că aceasta este problema principală cu acordul. Erau alte probleme, alte probleme cărora nu li s-a adresat deloc. A încercat doar să liniștească folosească partea dreaptă a partidului său și a eșuat. Așa că unde rămânem acum? O majoritate din Camera Comunelor nu vrea o ieșire fără acord, încă însă singurul acord existent a fost respins. Ce se poate face mai departe? Logic, există două posibilități. Fie se negociază o alternativă, fie se regândește Brexitul. O alternativă, șansele pentru o alternativă, un acord alternativ, aceste șanse sunt tot mai mici în acest moment. O regândire a Brexitului înseamnă un referendum. Și așa cum cum tocmai am auzit din partea doamnei Gerling, există o majoritate în opinia publică care își dorește un nou referendum. Sondajele ne arată că dacă ar exista un al doilea referendum, britanicii ar vota să rămână în Uniunea Europeană așa că nu putem să continuăm cu Brexitul spunând că e voința poporului, când s-ar putea ca aceasta să nu mai fie voința poporului. Cel puțin ar merita să verificăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Caras, un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este, un lucru este foarte clar. Dacă nu se ajunge la modificări în Regatul Unit, atunci, la data de 21 martie, ne vom afla într-o situație haotică, într-un Brexit dur și trebuie să fie foarte clar că nu suntem pregătiți încă să, cine nu e pregătit să discute cu celelalte partide nu poate decât să facă ca problemele să fie și mai mari pe viitor. Chestiunile economice, ecologice, tehnologice, tot, toate provocările politice care ne așteaptă, pe toate acestea le putem rezolva doar împreună în Europa, prin toate partidele, cu o, un, cu o Europa unită în lume. Despre aceste lucruri e vorba la, ale, la alegerile parlamentare. E ceea ce va trebui să facă următoarea Comisie Europeană. Avem acum această realitate care contravine lucrurilor care se întâmplă la nivel politic și ceea ce fac responsabilii politici din Regatul Unit, dar și din alte partide politice și în alte state din Uniunea Europeană să ne uităm la jurnaliștii care au fost uciși în Malta și în Slovacia procedurile care au fost blocate în Ungaria, în Polonia, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu populiștii, cu naționaliștii în Ungaria, Italia, în Cehia, în România. Ideea europeană este distrusă din interior spre exterior. Este pusă în pericol această idee europeană. Acest pericol din interior este cel pe care trebuie să-l combatem în alegerile parlamentare. Să luptăm împotriva minciunilor, antisemitismului, naționalismului. Dacă nu luptăm împotriva acestor curente, nu vom reuși să rezolvăm nicio problemă în Europa, nici Brexitul, ci ne vom afla într-o nouă formă de confruntare unii cu ceilalți. Domnul Kelly, un minut și jumătate. Dată fiind respingerea acordului de retragere ieri seară, în Irlanda toată lumea tremură. Uh, sectorul agricol și alimentar sunt cele mai afectate, pentru că o frontieră dură ar încărca regulile OMC și ar uh, determina falimentul multor Company. Pacea de care ne-am bucurat în uh, ultimii ani în Irlanda e de asemenea pusă în pericol de un astfel de Brexit Iată de ce sper că astăzi Camera Comunelor să voteze pentru a evita o situație no deal. Și dacă așa se întâmplă, cred că în mod imediat trebuie să oferim o prelungire. Fără condiții. Trebuie să oferim o prelungire pentru că putem face asta pentru trei luni fără a interfera în niciun fel cu alegerile europene. Și cum colegul Middleton a spus, asta ar putea ajuta la găsirea unei alte soluții și poate că acea soluție poate fi tocmai aceea ca Marea Britanie să rămână. Nu ar fi oare un vis frumos? Iată de ce fac apel la Comisia Europeană pentru a acționa cu bună credință, spunând da, vă vom ajuta oferindu-vă timpul pentru a face ordine la voi acasă, pentru a evita un Brexit dur și dacă sunteți serios, vă putem oferi acest timp suplimentar necesar. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Șuița. Un minut și jumătate. Hvala vam lijepo. Evidentno je da se Mulțumesc, doamnă președinte. Este evident că discuțiile pentru pregătirea Consiliului European au devenit o discuție pe marginea Brexitului. Nu vorbim despre acordul de la Paris, despre tehnologiile ecologice, nu vorbim despre industria europeană și despre economia Europei, despre șomaj, despre dezinformare. Ehm, din păcate, această discuție este o discuție despre Brexit. Desigur, Brexitul este una dintre cele mai importante teme. M-aș bucura dacă Westminsterul ar uh, acorda mai multă atenție Parlamentului European și ar fi mai atent la ce spunem noi aici. Noi ne așteptăm ca ei să dea dovadă de responsabilitate. Opinia mea personală este um, de acord cu cei care au menționat un al doilea referendum. Credem că uh, ar fi bine ca un uh, al doilea referendum să ducă la rămânerea în Uniunea Europeană a Regatului Unit, pentru că acolo le este locul și îmi pare foarte rău că au câștigat populiștii la referendum. Cred că încă poate fi schimbat acest rezultat și cred că politicienii britanici vor fi uh, suficient, vor da dovadă de suficientă responsabilitate pentru a înțelege situația și a nu pune în pericol viitorul tinerilor, al tinerilor care își doresc să rămână în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat lista vorbitorilor. Vicepreședintele Timmermans are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție ce s-a spus în acest Parlament și am ajuns la concluzia că există un sprijin foarte larg în acest Parlament pentru felul în care negociază Comisia Europeană în numele Uniunii Europene, în numele statelor membre Parlamentelor Europene, astfel încât să încerce să ajungă la un acord cu Regatul Unit pentru o retragere care să afecteze negativ cât de puțin ambele părți. Aceasta a fost intenția Comisiei încă de la început și așa a negociat Michel Barnier încă de la început. Și noi ne simțim acum sprijiniți în abordarea noastră de dezbaterile care au avut loc astăzi aici. L-am ascultat pe domnul Faraj și pe colegii acestuia și am văzut ceea ce reprezintă ei aici, cum vin ei aici și cum vorbesc atât de mulțumiți din poziția lor. Așa că nu pot decât să mă întreb următoarele. Acesta a mers la Sunderland să discute cu cei care lucrează în fabricile Nissan, a vorbit cu aceștia. Probabil nu veți mai avea un loc de muncă, însă eu îmi voi obține visul de suveranitate. Da, vă veți pierde locul de muncă, însă visul meu va fi îndeplinit, acea suveranitate. A mers